cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Articolul 122 din regulamentul de, pro- de procedură al Parlamentului European începe cu situația apărătorilor drepturilor și a militanților din opoziție în Cambodgia și Laos. Autorii vor avea uh, cei din tâi cuvântul. Are acum cuvântul doamna Sargentini pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele verzilor, uh, aș dori să mă concentrez asupra uh, sectorului uh, textilelor și a zahărului din Cambodgia, Cambodgia pentru că este greu de înțeles care este situația din Cambodgia, dar cel puțin prin intermediul multinaționalelor europene putem să abordăm această problemă a drepturilor omului. Un sal- salariul minim în sectorul textilelor în Cambodgia reprezintă doar un sfert din uh, necesitatea zilnică pentru a, a supraviețui în țara respectivă. Cei care lucrează în acest sector nu pot să-și întrețină familiile. Exploatarea ia forme deseori violentă și este un lucru, o situație care se perpetuează în Cambodgia. O inițiativă europeană sprijinită de autoritățile germane și olandeze caută să ajungă la stabilirea unui salariu minim adecvat în acest domeniu. Încercăm să ne asigurăm că prețurile hainelor vândute în Europa includ prețul unui salar minim adecvat. În domeniul zahărului s-a ajuns la uh, acapararea unor uh, terenuri. Uh, acest lucru a fost văzut, de exemplu, în producerea unor băuturi cum este Coca-Cola sau alte băuturi răcoritoare. Deci chiar și noi suntem implicați în acest proces de, de, de, de acaparare a terenurilor. Vă mulțumesc, doamna Sargentini. iar acum cuvântul doamna de Kaiser pentru un minut. În iulie anul trecut, după alegerile care au fost uh, uh marcate de multe fraude, țara a uh, văzut un val de, de stabilitate. Uh, toate manifestările au fost uh, reprimate și printre ele uh, și cea a muncitorilor din textile. Condițiile de lucru ale acestor lucrători s-au uh, deteriorat în ultimii ani sub presiunea marilor mărci uh, europene pentru care lucrează. Una din uh, aceste manifestații s-a terminat prin forțele de represiune trăgând cu glanțe reale. Este o problemă care ține și de responsabilitatea noastră a europenilor, pentru că noi continuăm să facem comerț uh, în ciuda acestor uh, condiții de mizerie în care uh, trăiesc lucrătorii. În Cambodgia ar trebui să lansăm un plan, așa cum s-a întâmplat în Bangladesh, ca să păstrăm drepturile lucrătorilor și care să respecte standardele Organizației uh, Internaționale a Muncii, dar uh, le cerem și să implementeze niște standarde care să ducă la stabilitatea țării și cerem o anchetă internațională în ceea ce privește fraudele care au avut probabil loc în iulie anul trecut. Vă mulțumesc, doamna de Kaiser. Are acum cuvântul doamna Schaken. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Suntem uh, preocupați de încălcările recente ale drepturilor din Cambodgia. Alegerile au fost pline de nereguli care trebuie rapid investigate. În plus, demonstrațiile sunt sufocate violent, uh, conducând la moartea sau rănirea lucrătorilor din industria textilelor. Facem un apel la guvern să îi elibereze pe cei care au fost încarcerați în timpul manifestărilor. Este esențial ca drepturile omului să fie respectate respectate și ca opoziția politică să nu fie împiedicată să joace rolul legitim în Cambodgia. Un peisaj politic divers um, și nediscriminatoriu este esențial pentru dezvoltarea țării. În UE trebuie să evaluăm aceste evoluții recente în contextul GSP și trebuie să îndemnăm companiile europene și internaționale care au linii și unități de producție în Cambodgia să le plătească oamenilor un salariu decent care să le permită să trăiască românească, iar guvernul Hansen trebuie să uh, respecte Constituția țării și tratatele internaționale pe care le-a semnat. Acum câteva cuvinte despre situația din Laos. Încă avem uh, îngrijorări uh, legate de situația drepturilor omului din această țară și îndemnăm guvernul din Laos să dezvăluie soarta lui Sombat Somfone și trebuie să-i aducă în fața justiției și să-i pedepsească pe cei responsabili de disparițiile forțate. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Șacă. Are acum cuvântul domnul Sondergaard, timp de două minute. Uh, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Este a doua oară în acest an în care, la Parlamentul European, dezbatem o rezoluție legată de o, o persoană anume, și anume Sombat Somfon, care a fost uh, răpit pe data de 15 decembrie 2012 din fața unei secții de poliție în capitala Laosului și nimeni nu l-a mai văzut uh, din ziua respectivă. De ce discutăm din nou această problemă? Ei bine, pentru că Sombat a Uh, activat pentru apărarea drepturilor uh, omului în mod pașnic a fost unul din organizatorii celui de-al nouălea forum UE uh, Cambodgia, care a avut loc în capitala Laosului înainte ca el să fie răpit. Discutăm această problemă pentru că Sombat a devenit un simbol pentru toți cei care încearcă să îmbunătățească situația în Asia, și care sunt uh, supuși unor uh, presiuni uh, imense. Autoritățile din Laos încearcă să ne facă să uităm de această răpire, întârzie ancheta și refuză de fapt să facă pașii necesari pentru a rezolva acest caz. Am văzut acest uh, lucru cu ochii mei în momentul în care am vizitat uh, toamna trecută Laos. Într-un uh, e-mail de săptămâna trecută, ambasada Laosului din uh, Bruxelles admite că cel mai uh, recent raport privind situația situația actuală datează din 7 iunie 2013, deci deja mai mult, s-au scurs mai mult de șase luni. În rezoluția noastră noi cerem acțiuni concrete și faptul că această răpire nu a fost rezolvată încalcă uh, obligațiile internaționale asumate de Laos. Dacă situația nu se va schimba, va trebui să impunem sancțiuni împotriva Laosului pentru că datorăm acest lucru în fața lui Sombat și familiei sale și tuturor celor care luptă pentru drepturile omului. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Tenoc. Există un, uh, o problemă în Laos cu conducerea, având în vedere că au existat doar trei uh, conducători în ultimii 27 de ani, ceea ce sugerează practic uh, situația dezastruoasă ce s a întâmplat anul trecut cu alegerile care au părut fraudate au văzut o creștere a violenței și acest climat pare să se extindă chiar și în 2014. Deja am văzut că cinci, uh, manifesta- cinci lucrători în domeniul textilelor au fost uciși de forțele guvernamentale. În Laos a dispărut un uh, activist pentru drepturile omului care lupta împotriva regimului Sombat Somphon și uh, există o reticență a autorităților de a investiga acest caz și asta ne îngrijorează. Există, bineînțeles, loc de îmbunătățire dar uh, ar trebui să existe niște cerințe de condiționalitate atunci când le acordăm ajutoare de dezvoltare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Tenoc. Și acum, pentru un minut și jumătate, are cuvântul colegul nostru Lișec. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte bine că analizăm încă o dată situația din Cambodgia și Laos, pentru că situația din aceste două țări este absolut inacceptabilă pentru noi toți. Alegerile recente nu au îndeplinit standardele internaționale. Au existat, de asemenea, demonstrații masive și proteste provocate de situația angajaților din fabricile de textile, dar și de situația politică din țară. Abuzuri de putere din partea poliției și a forțelor uh, speciale au dus la uciderea mai multor activiști, plus uh, foarte multe alte persoane au fost rănite. Acestea sunt probleme asupra cărora trebuie să ne concentrăm, uh, pe care trebuie să le aducem în discuție și să invităm guvernul Cambodgiei să corecteze situația, să înceapă să vorbească cu opoziția și să aibă grijă de toți răniții. De asemenea, cred că în altul reprezentant uh, ar trebui să monitorizeze situația cu regularitate. Sper că vizita trimisului special al ONU ar trebui să contribuie la remedierea situației. Cât despre Laos, cred că situația lui Sombat Somfone trebuie să fie clarificată de autoritățile din Laos și trebuie să monitorizăm situația. Mulțumesc. Colegi Lisek. Vă mulțumesc, domnule Lisek. Am încheiat cu autorii și acum uh, începem cu vorbitorii care au cuvântul în numele grupurilor politice. Doamna Esa este primul. Domnule președinte, domnule comisar, atât în Laos cât și în uh, Cambodgia, avem de-a face cu o situație în care trebuie să-i apărăm pe activiștii pentru drepturile omului și pe reprezentanții opoziției. În proiectul comun de rezoluție am subliniat uh, problemele legate de pe piața, din, de pe piața muncii. Știm foarte bine că în cadrul unei uh, demonstrații 23 de uh, protestatari au fost arestați și nu este singurul uh, caz în care un uh, protest a fost uh, încheiat cu, cu violență și am văzut că s-a ajuns chiar și la cazuri de deces. Din punctul de vedere al situației din Laos, aici știm că Sombat Somphon a luptat timp de mai mult de 30 de ani pentru îmbunătățirea situației săracilor din mediul rural și pentru îmbunătățirea societății civile și am dorit să știm unde se află în acest moment. Vă mulțumesc, doamna Esaia, și acum pentru un minut are cuvântul doamna Senișin. Micro. Intervenție fără microfon. Kambodża to ogromne nierówności społeczne. Kambodża este o țară dominată de inegalități și sărăcia cetățenilor care sunt nevoiți să trăiască cu mai puțin de un dolar pe zi este scandaloasă. Pe 3 ianuarie, forțele de poliție au atacat o demonstrație pașnică, ucigând cinci oameni. 30 de alți oameni au fost răniți. Tocmai de aceea solicităm autorităților cambogiene să analizeze situația și să uh, ancheteze utilizarea armelor de foc. Cerem ca apărătorii drepturilor omului să fie eliberați. Cerem de asemenea să se respecte dreptul de asociere și dreptul de demonstrare pașnică. Având în vedere problemele legate de alegerile, așa zis, fraudate din iulie anul trecut, ar trebui să aibă loc o anchetă. Dacă drepturile omului nu sunt respectate și dacă dreptul de proprietate asupra terenurilor nu este respectat, ar trebui să suspendăm toate relațiile cu Cambodgia. De asemenea, solicităm acțiuni uh, adecvate și în Laos. Vă mulțumesc. Aș dori să adresez o rugăminte uh, colegilor. Vă rog să nu citiți atât de repede textele, pentru că interpreții își pierd suflu și nimeni de pe continent nu va mai înțelege despre ce este vorba. Deci, Uh, dacă nu, mesajul uh, nu va putea fi interpretat. Are cuvântul domnul în un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu aproape un an, am luat cuvântul în legătură cu situația din Laos și adoptarea lui Somba Sofon aici și trebuie să recunosc din uh, păcate că situația nu s-a schimbat. În Cambodgia, situația de fapt este chiar mai gravă este vorba de violențele folosite împotriva lucrătorilor care demonstrează și protestează împotriva fraudării alegerilor. Uniunea, Comisia Europeană cred că trebuie să lucreze cât mai repede la o analiză de impact legată de privilegiile acordate prin tratate, acorduri încheiate cu unele state, care, de fapt, iau și nu garantează proprietatea privată. Noi, liberalii, uh, cerem să avem garanții că nu se confiscă niciun fel de proprietate fără um, compensații adecvate, doar așa mai putem fi de acord cu acest acord, totul în afara armelor. Vă mulțumesc, domnule coleg Benian, și acum pentru un minut are cuvântul domnul Migalski. Państwo Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Unii dintre vorbitorii de astăzi au subliniat deja faptul că acum câteva luni am analizat deja situația domnului Sombat Somfon. Eu, eu însumi am participat la această dezbatere. Și acești oameni uh, se așteaptă ca noi să milităm în continuare pentru drepturile lor și să facem un apel la autorități să le respecte drepturile. Și, de fapt, prin asta sunt legate cele două subiecte, Cambodgia și Laos, și anume problema drepturilor omului. Cred că ar trebui să cerem ca toate eforturile să se continue și să fie intensificate Mă refer la eforturile din partea noastră, dar și din partea statelor membre și din partea înaltului reprezentant, uh, doamna Ashton. Trebuie să îi ajutăm uh, pe cei care apără drepturile omului uh, din această țară. Ei au nevoie de ajutor material și moral. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Migalski. Acum are cuvântul domnul Pașca pentru un minut și jumătate. Vážený pan comisar, z daní našich občanov podporujeme demokratizačné procesy v mnohých krajinách. Domnule președinte, stimate domnule comisar, se pare că Uniunea Europeană își dorește să sprijine evoluțiile democratice în foarte multe state de pe glob. Cred că ar trebui să explicăm liderilor acestor state că motivul pentru care se bucură de asistență europeană este Uh, să ajungă la un sistem uh, democratic și civilizat de drept. Autoritățile trebuie să protejeze protestatarii și situația legată de, de plata salariaților din domeniul uh, textilă nu, nu poate fi acceptată. Din punctul de vedere al acuzațiilor legate de fraudarea alegerilor nici acestea nu ar trebui să fie tolerate nicăieri. Prin intermediul influenței noastre politice și economice, ar trebui să încercăm să modificăm situația și să contribuim la crearea unor condiții mai bune pentru lucrătorii din domeniul textilelor. Acest lucru este cu atât mai important cu cât produsele lor ajung pe piețele noastre. Eu consider că ar trebui să, să folosim mai bine serviciile diplomatice de care dispunem pentru a comunica mai bine cu autoritățile din statele respective pentru a atenua toate aceste conflicte. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Claes pentru un minut și jumătate. Laos is in... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Laos este un uh, stat, Laosul este un stat uh, partid și Cambodgia este descris de Human Rights Watch ca o economie planificată de tip comunist, cu un regim autoritar și cu o democrație superficială. Vorbim despre țări aici, doamnelor și domnilor, țări în care existența reală a socialismului este vizibilă și socialismul ia locul democrației. Nicăieri în lume și niciodată în timpul uh, istoriei comuniștii au reușit uh, să permită democrației și drepturilor omului să supraviețuiască. Uh, nu există niciun loc în care lucrătorii să fie mai exploatați decât în țările comuniste. Chiar dacă au permis uh, un oarecare nivel de uh, piață liberă și un uh, stil de ideologie care susține că ajut, ajută lucrătorii, acest lucru nu se reflectă și lucrurile stau așa nu doar în China, ci și în Laos și în Cambodgia, acolo unde există uh, activități represive, am văzut 5 victime, 30 de oameni răniți. Uh, și există două lucruri pe care trebuie să le facem. În primul rând, trebuie să avem o platformă uh, pentru utilizatori, cum ar fi ASEAN-ul, pentru a deplânge aceste lucruri. În al doilea rând, trebuie să sancționăm aceste uh, țări, uh, ne mai oferind ajutoare de dezvoltare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kleis. Acum are cuvântul colega noastră, Corhola. Mulțumesc foarte mult. Membrii opoziției s-au întâlnit cu noi în luna septembrie. Știți că aceștia sunt întotdeauna amenințați. Știm acest lucru foarte clar. De aceea cred că trebuie să existe un ajutor democratic pentru ei. Membrii de sindicat, membrii din opoziție străiesc sub presiune. Sigur, guvernul spune că sunt anchete în curs, dar cum stau lucrurile cu independența lor? Reprezentantul, reprezentanții opoziției au fost audiați în legătură cu violențele, deși ei nu au avut nicio legătură cu manifestările care au fost reprimate. Cred că trebuie să facem în așa fel încât uh, să se organizeze alegeri corecte și trebuie ca cele 23 de persoane, membrii de sindicat care au fost închise, să fie eliberate cât mai curând posibil. De asemenea, trebuie să se desfășoare anchete transparente și cred că Uniunea Europeană trebuie să facă cât se poate de mult în Cambodgia. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Stevenson. Thank you very much, President. President... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să se înregistreze protestul meu, pentru că ar trebui să fie dezbateri despre situații urgente. Răpirea tragică a domnului Sonfone a fost dezbătută în acest for de mai multe ori. Represiunea împotriva lucrătorilor în textile din Cambodgia nu ar trebui ignorată, dar haideți să avem un simț al perspectivei aici. Avem șapte ostatici care au fost răpiți uh, pe 1 septembrie, dintre care șase femei și care în continuare lipsesc. Ce facem în legătură cu ei? Vedem că există un uh, război civil în Irak, există o baie de sânge în Siria, avem uh, uh, crize cu refugiații, avem atacuri teroriste în Liban și în Beirut. Ce facem în legătură cu astea? De ce acest subiect este pe post de urgență? Haideți să păstrăm proporțiile, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Stevenson. Aceasta a fost lista vorbitorilor înscriși și ajungem la intervențiile spontane. Primul uh, primește cuvântul domnul Cucan. Aveți la dispoziție un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mă alătur colegilor în exprimarea sprijinului pentru activiștii din Cambodgia și Laos. Munca lor din aceste două țări este una foarte importantă pentru că reprezintă cetățenii și o parte a societății civile, drept urmare ar trebui să se bucure de atenția noastră. Com- activitatea lor este întreruptă prin violență și prin uh, răpiri. Drept urmare, Parlamentul European trebuie să atragă atenția asupra acestor, acestei situații. În Cambodgia au uh, murit oameni parcursul unor demonstrații pașnice. Drept urmare, eu aș dori să lansez un uh, apel, polit- un apel liderilor politici de a um, ancheta modul în care au fost organizate alegerile din anul 2013. Aș dori să, să amintesc printre altele și răpirea lui Sombat Sonfone. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Tarabela domnule președinte domnule comisar dragi colegi și mie îmi pare rău că am amestecat genurile. cambodgia trebuie să rețină atenția noastră. sigur și cazul laosului și al lui sombath somphone uh, sunt importante. Uh, din, uh, și atunci de ce vorbim despre cambodgia? pentru că pe 3 ianuarie lucrătorii din industria textilelor care sunt exploatați și care au ieșit în stradă pentru a obține mai, salarii mai mari au fost uh, reprimați. Au existat 5 morți, morți și 10 de răniți. Acestea sunt uh, reprimări la adresa unor lucrători care cer condiții mai bune de lucru, iar acest lucru este complet inacceptabil, având în vedere că dreptul de a manifesta și de a se aduna pașnic uh, sunt prevăzute de Constituția din Cambodgia. Cerem ca guvernul uh, din această țară să apere drepturile lucrătorilor care sunt exploatați cu complicitatea firmelor multinaționale. Deci trebuie să facem tot posibilul pentru ca situația de acolo să se schimbe și sper că vom face asta prin această rezoluție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Tarabella. Și în încheierea intervențiilor uh, spontane are cuvântul doamna Iatamechi. Arvoisa puhemies, text... Vă mulțumesc, doamnă președinte. drepturile lucrătorilor din sectorul textilor și, în general, drepturile lucrătorilor nu se bucură de o situație foarte bună în foarte multe uh, state și este vorba de state din care Uniunea Europeană importă produse textile. Și sunt sigură că și în această sală colegii, unii dintre colegii noștri poartă haine produse în uh, Cambodgia și mă întreb dacă se înțelege faptul că aceste produse importate în Uniunea Europeană dacă nu este foarte sigur dacă nu doar calitatea produselor importate a fost verificată, dar dacă condițiile de muncă se ridică la standardele, la unele standarde adecvată, mai ales dacă proprietarii întreprinderilor respective sunt proprietarii europeni. Mulțumesc, doamna Ietemechi. În încheierea dezbaterii are cuvântul acum domnul comisar Calas. Vă rog. Mr. President. Domnule președinte, stimați eurodeputați, Salutăm adoptarea unei rezoluții de urgență a Parlamentului European în ceea ce privește situația din Cambodgia și din Laos. În ceea ce privește Cambodgia, Înainte de alegerile din, uh, parlamentare din iulie, Uniunea Europeană a insistat asupra importanței dreptului la liberă asociere și la liberă exprimare. Imediat după alegeri și după alegerea făcută de opoziție să boicoteze Parlamentul, Adunarea Generală a Parlamentului Național, Uniunea Europeană a solicitat tuturor părților să acționeze într-un mod democratic și să găsească cea mai bună soluție uh, acceptabilă din punct de vedere politic. În urma recentelor incidente de pe 2 și 3 ianuarie, Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea față de folosirea excesivă a forței care a dus la victime omenești. Uniunea Europeană a monitorizat cu atenție situația Uh, liderilor opoziției, Sam Renzi și uh, Ninso Oca, și am avut și o discuție cu parchetul uh, în ianuarie 2013, iar îngrijorarea Parlamentului European a fost deja transmisă ministrului de interne din Cambodgia. Este la fel de important pentru, pentru ca stabilitatea politică a Cambodgiei să revină, să se reinstaureze dialogul social. Uniunea Europeană, prin delegația sa din Cambodgia, a fost un actor principal în facilitarea acordului recent între guvernul cambogian eh, și industria respectivă pentru a implementa un program al Organizației Internaționale a Muncii în ceea ce privește standardele din domeniu. Acest eh, program va include și arătarea cu degetul a acelor industrii care nu respectă eh, cerințele minime de muncă. Mai mult, Uniunea Europeană a oferit fonduri pentru a consolida capacitatea organizațiilor societății civile de a monitoriza uh, situația drepturilor omului. Am susținut, susținut în continuare uh, sindicatele și ne-am implicat în relații cu toți actorii implicați. Uniunea Europeană va solicita în continuare o rezolvare pașnică a situației politice actuale printr-un dialog între guvernul cambogian și opoziție. Domnule președinte, stimați eurodeputați, Salutăm angajamentul continuu al Parlamentului European față de Laos prin această rezoluție de urgență. Împărtășim îngrijorările legate de drepturile omului exprimate în rezoluție și sprijinim recomandările sale, mai ales dispariția inexplicabilă a domnului Sombat Somfon în decembrie 2012 este o problemă care ne preocupă în continuare. SAE a urmărit în mod sistematic această problemă cu autoritățile din Laos de mai multe ori și la toate nivelurile posibile, inclusiv cu președintele. În timp ce Laosul a fost deschis la un oarește dialog, investigația de până acum nu a venit cu rezultate oferte de sprijin extern pentru această anchetă au fost refuzate de autoritățile din Laos. Vrem să-l revedem pe domnul Somfon și vom lucra în continuare pentru asta în strânsă cooperare cu statele membre și cu Parlamentul European. Așteptăm cu interes ratificarea Convenției Internaționale pentru protejarea tuturor uh, persoanelor de dispariții forțate. În același timp, rămânem un partener privilegiat al Laosului cu care avem un dialog instituțional constant. Uniunea Europeană este un principal donator în ceea ce privește asistența pentru bună guvernanță și drepturile omului. În ultimii 12 ani am văzut și rezultate concrete, în special în ceea ce privește ratificările uh, uh, convențiilor principale privind drepturile omului. Dar lucrăm în continuare la asta. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule comisar Calas. Au fost uh, înaintate șapte proiecte de rezoluții și votul va avea loc după încheierea acelei de-a treia dezbateri în această după masă. Urmează acum dezbaterea alegerilor recente din Bangladesh. Din nou autorii sunt cei care au cuvântul primul și doamna Kronberg are acum cuvântul pentru un minut și jumătate. Thank you, Chairman. Recent, Mulțumesc. Recent, mai mulți oameni au murit în afara capitalei Bangladeshului conform